Zonare de tranziție cu caracter militar în zonele de tranziție este o inițiativă pe care o respingem clar. Multe organizații reprezentante ai societății civile de la fața locului resping această abordare. Iată de ce mă întreb de unde și-a luat uh, informațiile colegul din Comisia DEVE de la S și de noi? Am înaintat un amendament la propunerea actuală în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnul Cucan, un minut. Good evening. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Bună seara, domnilor comisari. Vreau să le mulțumesc raportorilor pentru uh, munca făcută la acest dosar. Când am văzut uh, propunerea comisiei pentru prima dată, am fost destul de sceptic. Ca fost raportor pentru ENI și Fondul European pentru dezvoltare structurală, am fost sceptic uh, în ceea ce privește uh, punerea tuturor acestor fonduri sub o singură uh, categorie, în special când e vorba de cel de vecinătate. E vorba de un instrument pentru partenerii noștri din vecinătate care este orientat în funcție de politicile noastre. Uh, Principiile pe care le-am stabilit uh, au fost menite să susțină eforturile noastre de consolidare a democrației, statul de drept, protecția drepturilor omului și uh, susținerea reformelor guvernamentale. Trebuie să găsim însă un cadru adecvat pentru a discuta um, performanța sistemului more for more. Parlamentul ar trebui să fie mai bine mai implicat în uh, crearea um, implementarea și uh, monitorizarea acestui instrument. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Doamna Costa, acum cuvântul. Silvia Costa. Si. Grazie, president. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să le mulțumesc uh, raportorilor. Vreau să vă spun că noul fond unic pentru acțiunea externă care reunește și fondul uh, pentru cooperare și pentru vecinătate, care clar nu trebuie să reprezinte o amestecare a politicilor, a obiectivelor și a diferitelor trăsături specifice, Atrage însă atenția asupra faptului că facem un nou pas în articularea cooperării în domeniul educativ și cultural. Iată, prin urmare, văd că în acest fel se conturează și noua strategie a Uniunii Europene pentru relațiile culturale. Este absolut fundamentală dacă Uniunea Europeană e să fie un actor fundamental la nivel internațional. Este pentru prima dată când în instrumentul uh, pentru relații externe se prevăd resurse pentru a finanța um, programe Erasmus, de pildă, cu țări terțe, lucruri pe care ni le-au solicitat în repetate rânduri tinerii din um, Africa, din țările din vecinătate propunere de altfel pe care a preluat-o raportorul din partea comisiei noastre, și anume de a consolida relațiile internaționale bilaterale între Uniunea Europeană și țările terțe în uh, ce privește toate acordurile bilaterale, ținând cont și de noua agenda culturală europeană. Cred că este un instrument important pentru a favoriza cooperarea, dialogul intercultural și interreligios și pentru a sublinia rolul operatorilor din acest domeniu care pot apropia diferitele societăți civile. Mulțumesc, are cuvântul doamna Andrichienă. Užsienio politikoje ypatingai svarbus să ir nuoseklumas. În politica externă, continuitatea și consecvența sunt foarte importante. De asemenea, acțiuni externe eficiente și instrumente uh, care uh, să le ajute. Dezvoltarea vecinătății și instrumentele uh, de cooperare includ aceste elemente. S-a uh, vorbit mult despre acest lucru în trei uh, comisii și au lucrat patru raportori la acest raport. Finanțarea uh, de către Uniunea Europeană acestui instrument și inclusiv a uh, politicii de vecinătate, care este uh, de o importanță cheie, este consfințită în tratate. Însă există o lipsă de claritate și nu există un acord între Comisia Europeană și Parlamentul European. În al treilea rând, în ceea ce privește în ce măsură acest instrument este pe măsura ambițiilor noastre de a proteja sistemul nostru uh, comercial multilateral. Mulțumesc foarte mult. Domnul uh, Benifei, un minut. Mulțumesc. Domnule președinte, propunerea de a pune la oaltă instrumentele pentru vecinătate, dezvoltare, cooperare, cât și pentru promovarea drepturilor fundamentale atât de importante pentru politica noastră externă ar putea ridica anumite îngrijorări, însă, grație efortului Parlamentul, textul mi se pare mult îmbunătățit. Majorarea resurselor prevăzute se aliniază la solicitările noastre. În plus, sunt deosebit de bucuros că s-au inclus prioritățile uh, grupului de lucru ai Comisiei AFET în ce privește instrumentele pentru relațiile externe, de pildă rolul Parlamentului în ceea ce privește valoarea democratică a deciziilor privind cheltuielile, pentru ca în acest fel să se simplifice și să se flexibilizeze procedurile. Politicii de vecinătate i s-a dedicat un capitol specific cu condiționalități uh, când vine vorba de respectarea drepturilor omului, drept uh, principiu far în relațiile noastre cu țările terțe. Uniunea Europeană trebuie să-și redobândească credibilitatea să-și apere propriile valori chiar atunci când își apără interesele naționale și strategice. A venit clipa să facem împreună un pas înainte pentru a desfășura un rol mai puternic uh, în uh, politica de vecinătate, combătând uh, forme de neocolonialism care vin din alte zone, din alte colțuri ale globului. Domnul Peterle, un minut. eu și spoštovana gospoda komisarja, dragi colegi. Dragi colegi, acest uh, instrument a fost extrem de important uh, timp de multă vreme pentru a promova valorile și principiile noastre. Sunt de acord cu ambiția de a corela uh, instrumentele externe de finanțare și să se adapteze flexibilitatea acestora pentru a susține dezvoltarea. Dar totuși nu cu prețul responsabilității democratice și a mecanismelor de control susțin amendamentele făcute de domnul Preda și de, domnul P și de PPE, care cer un instrument separat pentru politica de vecinătate. De asemenea, subliniază importanța politică a relațiilor între Uniunea Europeană și țările din vecinătate. Trebuie să dăm mare atenție politicii de vecinătate și trebuie să o tratăm uh, separat față de politicile de dezvoltare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Petele, și acum dau cuvântul domnului Enrique Guerrero Salom. Un minut. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă se folosește uh, în mod adecvat, dar numai dacă se folosește în mod adecvat, acest instrument poate să fie util pentru ca vocea Uniunii Europene să devină mai coerentă și mai ușor de auzit în exterior, dar și în interiorul Uniunii Europene. Pentru a ne folosi această voce Uh, pentru promovarea valorilor democratice, pentru sustenabilitate socială, protecția drepturilor omului, cooperare, pace și stabilitate. În calitate de raportor pentru ajutor umanitar din partea Parlamentului European, am constatat în această perioadă în ce măsură crizele umanitare um, și-au schimbat natura. Crizele uh, urgențe, urgente au devenit crize uh, de durată, iar soluțiile politice și acțiunea globală sunt la fel de importante precum ajutorul imediat pentru a soluționa nevoile oamenilor, pentru a răspunde acestor nevoi. Doar dacă Uniunea Europeană folosește acest instrument pentru a conserva pacea sau pentru a o restabili acolo unde ea este ruptă, uh, se, uh, își va mere, merita sprijinul pe care îl vom da mâine la vot. Mulțumesc foarte mult, domnule Guerrero Salom. Urmează domnul Jdrolievski. Un minut. O ile dobrze pamiętam dotychczasowe instrumenty działań właśnie zewnętrznych. Mulțumesc foarte mult. Dacă mă amintesc uh, corect, uh, până când uh, instrumentul pentru acțiune externe pe care l-am avut anterior, acesta va expira anul viitor și trebuie să fie înlocuit. E foarte bine așadar că reacționăm, învățăm din greșelile noastre, astfel încât aceste instrumente să fie mai bune. E vorba de aproape de 90 de miliarde de euro așa încât uh, trebuie să le adaptăm uh, așa cum trebuie la nevoile celor care vor beneficia de aceste instrumente. Trebuie să ne concentrăm asupra sprijinirii democrației, eliminării uh, sărăciei, stabilizarea economiei. În numele Comisiei Cult vreau să evidențiez faptul că trebuie să aplicăm instrumente inclusive, cum ar fi Erasmus+, Plus, uh, Europa Creativă sau Orizont 2020. Cred că dacă folosim uh, bine cultura și industria culturală, precum și educația, aceste instrumente vor fi mai eficiente. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Struevski. Următorul vorbitor doamna Mulțumesc. Numărul tot mai mare al provocărilor globale scoate în evidență faptul că Uniunea Europeană trebuie să devină un actor global mai eficace. Acest uh, instrument uh, de acțiune externă este un pas important în această direcție, însă trebuie să ne concentrăm mai mult pe coordonarea politicilor cu statele membre. Am constatat că propunerea Comisiei uh, a instrumentului unic uh, Uh, și sper că acesta să meargă mână-mână cu un control uh, suplimentar din partea Parlamentului. Însă vreau să știu din partea Comisiei dacă, în primul rând, va colabora cu Parlamentul pentru a stabili criterii care să declanșeze suspendarea finanțării pentru țările partenere în cazul în care se înregistrează încălcări ale drepturilor omului. În al doilea rând, acest raport propune o mai bună aliniere a investițiilor externe ale UE cu obiectivele acordului de la Paris. Comisia își va lua angajamentul față de obiectivele de cheltuieli prevăzute în propunerea noastră, în uh, al treilea rând, uh, se prevăd fonduri pentru consolidarea capacității actorilor militari pentru a ne asigura um, că ne concentrăm însă pe consolidarea capacităților economice mai degrabă decât pe cheltuielile militare și sper ca Comisia să respecte această diferențiere. Mulțumesc foarte mult, doamnă Gil. Următorul vorbitor este doamna Zoico Minut. Thank you, Madam Chairman. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Comisia uh, a venit cu o strategie care uh, ne uh, pune în pericol Uniunea. Dacă dezvoltăm mai mult cooperarea pentru dezvoltare, putem salva această Uniune. Trebuie să ne bucurăm de expertiza, experiența tuturor statelor membre împreună. Putem să realizăm mai multe decât orice stat membru care acționează singur. Pentru atingerea acestui obiectiv, am uh, susținut uh, amendamentul numărul 555 de către mai mulți colegi care face apel la uh, promovarea cooperării. Este important să folosim această oportunitate în următorul CFM și în special uh, prin indicii pentru a ne promova competența unică europeană de a acționa eficient împreună. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, doamnă Zovco. Acum are cuvântul Cecil Kinghe. Un minut. Grație! Mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc, doamnă comisar. Eliminarea sărăciei este principalul obiectiv al cooperării pentru dezvoltare. Acțiunea externă a Uniunii merge mână în mână cu marile provocări globale, mai ales atingerea obiectivelor Agendei 2030. Prin adoptarea instrumentului pentru vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională, facem uh, un ulterior pas uh, înainte în uh, lupta împotriva sărăciei, atât în ce privește Um, nivelul economic, cât și democratic, social și de mediu. Acest instrument nou și ambițios ne oferă posibilitatea unei intervenții mai ample în ce privește respectarea valorilor universale ale democrației, statului de drept, drepturilor omului, integrării socioeconomice și protejarea mediului. Vreau să scot în evidență faptul că unitate nu presupune lipsa diversității. Din potrivă, prioritățile geografice vor continua să aibă o importanță semnificativă, cum ar fi, de pildă, noile acorduri cu țările ACP. Acest nou instrument uh, inovator va face ca Uniunea Europeană să exercite o influență suplimentară la nivel global, unde doar un răspuns ferm și global va fi un răspuns eficace. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Chienghe. Trecem acum la procedura intervențiilor spontane. Putem da cuvântul tuturor acelora care s-au înscris la cuvânt. Doamnă Șoidrova, înainte, două minute. Un minut, îmi cer scuze. paní předsedající z diskuze kterou jsem tady. doamnă președinte, domnule comisar am ascultat cu atenție dezbaterea care arată că nu există unitate în legătură cu modul în care ar trebui să arate acest instrument. Și în ciuda acestui fapt, este un instrument semnificativ uh, uh, atât pentru statele membre cât uh, și pentru țările din vecinătate. Este un instrument masiv care poate să schimbe realitatea la fața locului și poate să contribuie la dezvoltarea unor terțe țări, poate să prevină o altă criză a migrației. Este esențial ca acest instrument să fie bine pregătit uh, înainte de următoarea perioadă financiară. Înțeleg eforturile uh, Comisiei de a-l face mai eficient, deci uh, de a fuziona mai multe instrumente într-unul singur, dar acest lucru trebuie făcut într-un mod rațional, înțelept, să-l facă mai transparent și mai prietenos pentru beneficiari ONG-urile se tem de pierderea sprijinului actual, de aceea susțin uh, amendamentul uh, uh, pentru a avea o uh, politică de vecinătate separată. Mulțumesc, doamnă Șoidrova. Julie Ward are cuvântul un minut. Of Trump and Bolsonaro and cu Trump și Bolsonaro și agenții lui Putin se uh, își bagă nasul în procesele internaționale. Niciodată nu a fost mai importantă susținerea acordată țărilor vecine. Mi-ar plăcea să văd recomandările Comisiei Cult incluse în varianta finală a textului pe care îl vom vota. De exemplu, Parlamentul susține ca noul instrument financiar să fie folosit pentru programele Erasmus Plus și Europa Creativă, ceea ce va uh, consolida semnificativ dimensiunea culturală prin uh, diplomație culturală și contact uman. Acest lucru este important pentru construirea încrederii și înțelegerii celorlalți, pentru a construi pacea în uh, democrațiile fragile din statele care au ieșit din conflicte. E important, e importantă cultura care este fundația, fundamentul uh, pentru reconstrucția societăților. Mulțumesc foarte mult, doamnă Ward. Doresc să dau acum cuvântul domnului Sole. Un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Ar trebui să salutăm uh, faptul că prin noul instrumente, uh, multe instrumente financiare existente vor fi simplificate. Asta împreună cu alocare mai mare de fonduri ar trebui să facă mai relevantă acțiunea externă a Uniunii Europene. Însă întrebarea rămâne, acest nou instrument va servi promovarea intereselor geopolitice și economice ale Uniunii Europene sau în mod contrar, va uh, promova uh, realizarea obiectivelor uh, internațional recunoscute de cooperare. Cu alte cuvinte, acest instrument va fi va face va condiționa uh, asistența de uh, politicile de migrație sau va fi un instrument de combatere a sărăciei, uh, promovarea drepturilor omului, democrației, pacea și prevenirea conflictelor? Trebuie să ne asigurăm că prioritățile, politicile și obiectivele acestui nou instrument vor fi susținute în practică uh, de uh, așa cum trebuie. Mulțumesc, domnule Sole. Și acum ca ultim uh, vorbitor, uh, Stanislav Poșa, un minut. Mulțumesc. Politica de vecinătate și cea um, de dezvoltare sunt instrumente menite să ne asigure siguranța, nu doar la nivel intern, ci și extern. De aceea salut alocarea, alocările de la buget pentru acest nou instrument și uh, consider că acest nou instrument, format din mai multe instrumente, poate fi mai eficient. Sper că acesta va reduce costurile administrative și cu resursele umane. Vorbim atât de des despre încălcarea drepturilor omului în multe state din lume și cred că uh, dacă insistăm asupra principiilor democratice și facem din acestea niște condiții, putem să furnizăm ajutoare um, în mod condiționat și putem îmbunătăți impactul politicilor noastre. Mulțumesc foarte mult, domnule Polceac. Dau din nou cuvântul comisiei și vă atrag atenția, domnule comisar, vreau să vă spun un lucru vi s-au adresat întrebări și nu știu dacă doriți uh, să răspundeți la aceste întrebări, pentru că vi s-au adresat întrebări referitoare la uh, ce se va întâmpla cu uh, Parlamentul European, ce vom face, ce măsuri vom lua în domeniul drepturilor omului, care instrument va fi legat de aceste aspecte. Poate că aceasta este o ocazie bună să răspundeți la aceste întrebări și vă dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă, onorați membri. Vă mulțumesc uh, pentru această dezbatere utilă. Vreau să vă felicit încă o dată pentru hotărârea dumneavoastră și succesul în finalizarea uh, primei uh, poziții într-o primă lectură. Acest dialog va începe de îndată ce Consiliul este gata. Noi, în Comisia Europeană, suntem convinși pe deplin și în mod unanim că stabilirea unui instrument mai uh, coerent este un uh, pas esențial pentru promovarea și realizarea obiectivelor noastre și angajamentelor asumate în cadrul uh, strategiei globale a Uniunii Europene, a Consensului European pentru Dezvoltare și Agenda Globală 2030. Acest lucru va fi um, cel mai bine făcut uh, în cadrul arhitecturii noi, noului instrument uh, prin uh, garantarea unor măsuri specifice și importanța politică a fiecarei politici tematice, inclusiv drepturile omului și democrația. Orice amendament care ar putea să submineze sau să elimine o structură de coerență în cadrul acestui instrument uh, nu ar face decât să ducă la uh, inconsecvențe și contradicții între obiectivele noastre de politică și capacitatea noastră financiară de a le uh, promova. În acest context, sunt încrezător că existența unui instrument financiar uh, independent nu aduce un plus uh, uh, unei politici anume. Trebuie să realizăm o coerență a politicilor, inclusiv o coerență a finanțării instrumentelor. Aș vrea de asemenea să vă atrag atenția asupra faptului că instrumentele, instrumentul de finan, uh, financiar propus de comisie este în conformitate cu prioritățile noastre de dezvoltare care uh, sunt uh, ilustrate în Consensul European pentru Dezvoltare. O abordare bazată pe drepturile omului, eradicarea sărăciei, o abordare democrată, democratică bazată pe reguli a țărilor partenere. Toate acestea sunt uh, importante și constituie o parte importantă uh, în aplicarea uh, instrumentelor noastre financiare. De asemenea, eurodeputaților care și-au arătat preocuparea în legătură cu dirijarea uh, finanțării către scopuri uh, militare, aș vrea să vă invit uh, să recitiți tratatele fondatoare ale Uniunii Europene, că orice acțiune militară finanțată de la bugetul european este, de fapt, imposibilă. Și acest lucru nu va face parte din politica noastră de dezvoltare. De asemenea, vreau să subliniez încă o dată că uh, obiectivul uh, uh, de, cheltuieli, de cheltuieli din propunerea Comisiei realizează echilibrul pe care îl dorim, flexibilitatea necesară pentru uh, realizarea acestor angajamente într-o manieră eficientă. Vreau să vă asigur de angajamentul nostru pentru a purta un dialog deschis cu dumneavoastră, astfel încât să găsim o soluție corectă, echilibrată pentru a Uh, spori uh, rolul uh, de orientare politică și de control al Parlamentului. Aștept votul de mâine. Vă mulțumesc, domnule comisar Mimița. Și acum aș da cuvântul raportorilor. Sunt patru raportori. În primul rând, domnul Pier Antonio Panzeri. Aveți cuvântul, domnule. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Capacitatea de viziune globală și păstrarea obiectivelor geografice și sectoriale. Iată alegerea pe care am făcut-o de dovadă de răspundere și de coerență. Iată de ce nu înțeleg îngrijorările unor colegi când uh, vine vorba de instrumentul unic. Nu trebuie să ne, temă, să ne temem de provocările pe care ni le uh, ridică acest instrument tuturora și să ne spunem adevărul în urma discuțiilor din ultimele luni. Toți cei care păreau atât de dedicați politicii de vecinătate păreau uh, gata să sacrifice politica de vecinătate gândindu-se doar la Est. Am făcut bine așadar în a incorpora și acest element. În al doilea rând, guvernanța este fundamentală. Alegerea pe care am făcut-o de a avea un control suplimentar și o implicare a Parlamentului prin intermediul actelor delegate și prin dialogul strategic uh, frecvent care să se producă înaintea deciziilor de programare este important și mi se pare chiar neobișnuit că nimeni nu s-a oprit asupra acestui element de transparență a posibilității Parlamentului European de a avea efectiv dreptul la codecizie. În al treilea rând, mi se pare forțată afirmația unora acum că acest instrument a fost conceput pentru a frâna migrația. Haideți să nu lăsăm politica să ne facă să pierdem din vedere faptul că acest instrument încearcă să acorde o dimensiune globală intervențiilor Uniunii Europene. Mă adresez în cele din urmă Comisiei Este cât se poate de evident că în ce privește efortul făcut de Parlament, ar trebui să fie de asemenea reflectat într-un salt calitativ uh, în ce privește politica externă a Uniunii. Aici avem nevoie de o capacitate suplimentară de intervenție și un protagonist care în ultimii ani a lipsit. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Panțeri. Acum dăm cuvântul unui alt raportor de la Comisia Fed. domnul Preda. Yeah. Mulțumesc, domnule președinte. Amendamentul uh, pe care l-am depus în numele uh, grupului PPE la uh, propunerea de rezoluție uh, în acest uh, amendament nu uh, este vorba deloc de despre desfacerea lucrurilor pe care le-am făcut împreună în ultimele luni. Am încercat să îmbunătățim lucrurile în domeniul vecinătății, am crescut cu 24% fondurile, în general am consolidat cadrul politic pentru vecinătate, ceea ce rămâne o prioritară între acțiunile noastre. De asemenea, am îmbunătățit și abordarea bazată pe rezultate, care este unul dintre pilonele centrale ale politicii de vecinătate europene. Trebuie să dăm dovadă și de realism și să spunem lucrurilor pe nume ușa de rămâne deschisă pentru un instrument de vecinătate separat. Știm prea bine că statele membre nu sunt de acord la Consiliu în uh, legătură cu aceste aspecte. Uh, deci cred că pentru următorul, următoarea legislatură trebuie să fie pe masă toate opțiunile uh, indiferent că ne place sau nu acest lucru, acest instrument este un colos. Colegii noștri de la Comisia DEVE au avut tendința de a acapara acest instrument într-o logică axată doar pe dezvoltare. Uh, ei au uh, propus lucruri extraordinare și le-a menționat Panzerii să elimine din politica de vecinătate statele uh, din nordul Africii uh, și să păstreze doar statele din Orientul Mijlociu ca state vecine și o mică parte de la Est. Este inacceptabilă uh, ideea de a uh, sparge în bucăți o politică cu ajutorul unui instrument. Dar am încercat să acapărăm ideea de uh, cooperare internațională, s-a încercat uh, diminuarea sensului politicii de vecinătate. Trebuie să avem tot timpul o abordare politică. Sunt mai importanți vecinii decât orice altceva din punctul de vedere al acestor instrumente financiare. Nu uh, pot să ignor acest lucru și nu îmi permit să sacrific vecinii noștri, vecinii Europei, pentru un interes abstract și pentru a avea uh, câțiva cenți în plus, pentru a hrăni uh, um, vise care duc lipsă totală de pragmatism. Mulțumesc de pragmatică. Mulțumesc foarte mult, domnule Preda. Acum uh, are cuvântul domnul Engel din partea DEVE, raportul de la DEVE. <clears throat> Uh, doamna președintă, mă, uh, ar trebui să mă simt vizat, dar am hotărât să nu mă simt vizat. Uh, am ascultat din nou în această seară uh, toate inepțiile extremei stânci uh, pe care a trebuit uh, să le digerăm în ultimele luni, că e un instrument de luptă, de militarism, menit să împiedice orice formă de migrație. Nimic din acestea nu este adevărat. Este un instrument interesant care ar permite să punem în aplicare strategia Africa pe care o, o amintim la fiecare summit de 2-3 ani încoace și din cauza lipsei de finanțare nu a văzut lumina zilei. Este vorba de interacțiunea între teritoriile care sunt acoperite de politica de vecinătate și uh, cele uh, din politica de cooperare, ceea ce uh, este cât se poate uh, de uh, semnificativ și de înțelept. Uh, Marocul, uh, Mauritania, Ceadul, uh, toată această interacțiune strânsă între teritoriile uh, care sunt vizate de o politică și de celelalte care sunt vizate de cealaltă politică sunt în termen de coerență. De asemenea, Uh, dorim să uh, se continue uh, parteneriatul nostru cu țările ACP, ceea ce mi se pare important, pentru că începând cu anul viitor va trebui să înlocuim acordul de la Cotonou cu altceva, nu știm despre ce va fi vorba, însă instrumentul pe care îl avem în fața noastră ne permite să acoperim multe dintre aceste eventualități. Este un instrument bun pentru că include, include și uh, vecinătatea și aș dori ca mâine când ieșim din această uh, sală lucrurile să fie la fel pentru că cred că uh, fetișismul nu ne ajută uh, spre deosebire de realismul politic care vrea ca toate politicile noastre externe să fie finanțate în mod coerent și în mod ambițios nimic mai mult de spus. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Engel. Celălalt raportor de la uh, DEVE, domnul Charles Görens. Mulțumesc, doamna președinte. Trebuie să vă mărturisesc din nou că în cadrul celor patru coraportori am discutat uh, deschis, franc am făcut schimb de argumente și ce contează este compromisul final. Ai raproșa unuia sau altuia că și-a promovat argumentele nu contează. În cele din urmă contează rezultatul. Și cred că am dat dovadă de un spirit constructiv, iată ce rețin din munca noastră. În al doilea rând, am auzit uh, anumite propuneri care nu pot veni decât din partea unor colegi care abia dacă au citit raportul. Eu am citit raportul, am citit propunerea comisiei, am contribuit la redactarea acestui raport și cred că anumite observații nu și-au locul. Unii spun că nu ținem cont uh, suficient de dezvoltare. Am uh, alocat 95% din acest instrument dezvoltării, până și partea referitoare la vecinătate alocă grosul fondurilor în scopuri uh, de dezvoltare. Așadar, nu veniți să ne spuneți că e, nu e un instrument de dezvoltare. lângă geografici sunt asigurați. Nu există deosebire așadar față de politica anterioară. Metoda s-a schimbat, avem o rezervă comună pentru toate aceste instrumente care acum sunt uh, puse la oaltă, permițându-i Comisiei în acest fel să-și facă mai bine treaba. Am uh, reușit de asemenea să sporim prerogativele Parlamentului. Când ni se spune că am fi putut face mai mult în favoarea dezvoltării, vreau să vă spun un lucru. Aici, în cadrul acestui instrument, nu doar că am făcut tot ce ne stătea în putință, ci am încercat să mergem dincolo. Dacă vrem să alocăm fonduri suplimentare dezvoltării pentru politica externă a Uniunii Europene, atunci trebuie să ne adresăm statelor membre care au promis să aloce 0,7% ajutorului public pentru dezvoltare. Dacă statele membre și-ar ține promisiunile și s-ar angaja să coopereze îndeaproape cu Comisia, vă spun că dacă și-ar menține promisiunile, am reușit ca în perioada viitoare să alocăm cel puțin 200 de miliarde de euro suplimentare pentru politica de dezvoltare. Deci uh, nu trebuie să adresați aceste reproșuri Bruxellesului sau Strasburgului, ci trebuie să mergem la Berlin, la Paris, la Madrid, la, Lisbo- la Lisabona, la Varșovia, peste tot unde aceste promisiuni nu sunt respectate. Prin urmare, dacă vrem ca Uniunea Europeană să fie un factor real de dezvoltare, trebuie să acceptăm realitatea că Uniunea Europeană nu e doar Comisia, ci și statele membre. Aceasta e Uniunea Europeană și cred că trebuie să reamintim aceste truisme. Din acest punct de vedere, cred că am făcut un efort care ne permite să ne prezentăm la trilog pe picior de egalitate cu Consiliu. Pentru a fi modești, însă, Consiliul nu și-a făcut deocamdată temele. Sperăm că uh, se va pregăti în dată și că punctele noastre de vedere nu vor fi mult prea divergente. Mulțumesc raportorului Görens. Am încheiat cu această dezbatere. Mâine vom supune proiectul la vot. Acum putem trece la următorul punct. E vorba de raportul uh, domnilor Salafranca și Fleckenstein privind instrumentul de asistență pentru preaderare IPA 3. Dau acum cuvântul raportorilor. Domnul Salafranca, vă rog. Eh, domnule președinte, domnule comisar, domnilor și domnilor, Vreau să adresez primele cuvinte uh, numului uh, Fleckenstein, coraportorul, pentru a-i mulțumi uh, pentru cooperarea excelentă. Această cooperare se poate interpreta ca un model de înțelegere între grupurile politice din acest Parlament. Am dorit să doresc să le mulțumesc de asemenea tuturor raportorilor din umbră. Domnule comisar, mi-ar plăcea, înainte de a prezenta pe scurt acest raport, să vă împărtășesc o îngrijorare pe care uh, mi-au împărtășit-o mai mulți colegi în contextul alegerilor care se apropie în ceea ce privește um, numele acestui regulament, instrumentul de preaderare 3, lista posibilor beneficiari și sper că în următoarele dezbateri și în următoarele negocieri vom uh, reuși să diseminăm aceste uh, îndoieli pe care și le-au manifestat colegii. În primul rând, cred că este important să um, uh, subliniem importanța bugetului acestui instrument, aproximativ 15 miliarde de euro, foarte, o sumă foarte importantă destinată sprijinului reformelor administrative, politice și uh, instituționale uh, ale țărilor care sunt în sfera preaderării. Aceste instrumente, de asemenea, sunt uh, orientate către sprijinirea tuturor reformelor structurale, guvernanței publice uh, și uh, anumitor sfere de acțiune uh, specifice, precum acțiunea UE pentru protecția libertăților fundamentale, a drepturilor omului, statului de drept și guvernarea legii. E vorba de dezvoltare uh, economică și socială, cercetare, dezvoltare, inovare, politică de dezvoltare, combaterea schimbărilor climatice, dezvoltarea mediului înconjurător și tot ce ține de cooperarea interteritorială și transfrontalieră sunt incluse aici. Acest nou instrument uh, financiar uh, are trei caracteristici care îl disting de celelalte. În primul rând, împărțirea echitabilă, gestionarea directă și indirectă și mai ales necesitatea aprofundării tuturor lucrurilor legate de vizibilitatea acțiunii financiare a Uniunii Europene. Mă interesează de asemenea să subliniez sprijinul uh, prerogativelor uh, instrumentului uh, Parlamentului European acestui instrument um, NDC care împreună cu Consiliul um, va um, stabili um, sumele anuale. Comisia va ține cont de uh, poziția Parlamentului European. Uh, Parlamentul European va fi implicat în tot ce înseamnă programare și prin actele delegate Parlamentul va juca un rol mai activ pentru uh, a purta un adevărat dialog strategic în care Parlamentul, Consiliul și Comisia pot să joace rolurile respective. Am găsit formula echilibrată pentru a conjuga rolul care îi revine SAE și Comisiei în dezvoltarea uh, Uh, măsurilor legate de acest instrument financiar și sper, domnule comisar, că în evoluțiile următoare ne veți prezenta programa legislativă și că vom, uh, programul legislativ și că vom putea transforma acest instrument uh, un instrument fundamental pentru statele în curs de aderare. Mulțumesc încă o dată domnului Fleckenstein pentru cooperare și sper că în următoarele săptămâni vom putea să cooperăm cu celelalte două instituții pentru a Uh, crea un uh, profil clar al acestui instrument uh, absolut util în contextul instituțional. Mulțumesc foarte mult, domnule Salafranca. Acum are cuvântul domnul Fleckenstein, al doilea raportor. Vă rog. Doamnă președinte, dragi colegi și colegi, înainte de toate, aș dori să vă mulțumesc, domnule Salafranca, pentru cuvintele dumneavoastră prietenoase. Aveți dreptate în uh, ce privește cele spuse referitor la persoana mea, dar pot să vă spun același lucru. A fost o plăcere să colaborez cu dumneavoastră. Rezultatul este un instrument care cu 15 miliarde de euro nu e pentru orice vecinătate. Destinatarii sunt nici mai mult, nici mai puțin decât viitoarele state membre ale Uniunii Europene, și anume cele șase state din Balcanii Occidentali. La sfârșitul de săptămână trecut, uh, în urma se uh, împlinesc 20 uh, de ani de la intervenția NATO în Iugoslavia. Obiectivul ambițios de extindere a Uniunii Europene pentru a include și Balcanii, care au făcut pradă, care au făcut obiectul războaielor, Uh, trebuie să fie obiectivul final, însă pacea și împăcarea. Cu aceste fonduri, uh, IPA vrem să încurajăm cooperarea și relaționarea între diferitele state membre. Iată de ce sunt uh, scoase în evidență diferitele inițiative. Uniunea Europeană este cel mai mare donator din regiune. Însă un procent uh, surprinzător de oameni de acolo nu știu acest lucru. Oamenii de, din regiune trebuie să știe însă cine îi sprijină. Se pare că trebuie să vorbim mai tare pentru a fi vizibili. Alte țări precum China, Rusia, Turcia, țările arabe deja sunt pe teren uh, investind, însă aceste investiții nu au obiective atât de durabile și orientate înspre viitor. Iată de ce vă spun că trebuie să ne promovăm uh, activitatea. Statisticile ne spun că economiile din uh, țările candidate cresc, însă în termeni reali nu putem constata îmbunătățiri ale nivelului de trai. Creșterea nu generează aproape deloc noi locuri de muncă și, prin urmare, mulți oameni din Balcanii Occidentali nu au o perspectivă pentru a trăi în țara natală. Nu au altă alternativă decât migrarea. Iată de ce a fost atât de important pentru noi ca acest instrument să nu se limiteze doar la capitale, să ofere ajutor guvernelor centrale, ci să ajungă în zonele rurale. Ar trebui să fie indiferent uh, care este partidul uh, care se află acolo la guvernare și beneficiază de o majoritate. Trebuie să se îmbunătățească nivelul de trai al oamenilor, democrația și bunăstarea trebuie să meargă mână în mână. Consolidarea instituțiilor, democratizarea statul de drept, iată principalele priorități ale instrumentului nostru. Respectarea statului de drept nu este un cadou pentru domnul Juncker, domnul Tusk sau pentru domnul comisar Han. Respectarea și concretizarea acestuia de la cel mai mic nivel până la cel mai înalt al societății este o obligație atât a statului cât și a cetățenilor. Fără respectarea statului de drept, Um, dreptul Uniunii, legislației Uniunii Europene nu va putea fi niciodată adoptată și pusă în aplicare. Uniunea Europeană își pierde de altfel credibilitatea cerând respectarea acestor valori din partea țărilor candidate, însă în același timp nu face nimic când aceste valori nu mai sunt respectate de unele din statele membre. Iată de ce haideți să fim un exemplu. Dragi colegi și colegi, Cred că am uh, redactat un bun raport, le mulțumesc uh, cu raportorilor și raportorilor din umbră și sunt convins că mâine vom beneficia de sprijinul unei mari majorități și vom face în acest fel următorul pas în interesul și pentru bunăstarea prietenilor noștri din Balcanii Occidentali. Vă mulțumesc, domnule Fleckenstein. Așa cum dau cuvântul domnului comisar Han. Mulțumesc, doamnă președinte, onorați membri. În primul rând, vreau să vă felicit, în special pe raportor, pentru treaba excelentă pe care au făcut-o. Mă bucur că privind pozițiile Parlamentului și ale Consiliului sunt puncte de vedere convergente în ceea ce privește programarea. Noua propunere pentru finanțarea de preaderare uh, se ridică la 14,5 miliarde. Acest uh, instrument îi ajută pe parteneri să-și întărească instituțiile democratice, să îmbunătățească uh, reforma politicilor administrației, justiția, să protejeze consumatorii și mediul atât uh, în uh, țările respective cât și în Uniunea Europeană. Programarea se bazează pe uh, priorități simetrice și nu pe alocări pe țară și se pune accentul pe performanță. Este important să ajungem la un echilibru între previzibilitate, care este important pentru guverne să-și planifice cheltuielile și performanța, ceea ce ne va permite să orientăm Uh, și să susținem acei parteneri care se angajează și care uh, realizează ceea ce spun că vor face. Uh, sunt partener, parteneriatul inclusiv cu Parlamentul este obiectivul nostru. Trebuie să avem echilibrul instituțional prevăzut în tratate. Este un punct important care va fi discutat în dialog și suntem gata să discutăm cât mai repede cu putință. O problemă este respectarea uh, formatului instituțional între Comisie și uh, Serviciul de Acțiune Externă. E nevoie de uh, coerență între politica de extindere, însă ceea ce se propune aici ar putea să tulbure uh, cadrul instituțional. E vorba în primul rând de exportarea unor uh, politici interne. Atunci când uh, propui un grup de orientare orizontal, trebuie să vedem ce s-a stabilit deja în capitolele achiului. Ați propus să eliminăm trimiterea la Ndichi. După cum știți, un scop al CFM-ului este simplificarea și realizarea Uh, unei singure, uh, unui singur uh, text de reguli. Este important să sporim coerența atunci când avem de-a face cu parteneri din afara Uniunii Europene nu trebuie să subminăm acest obiectiv, dar IPA și NDICI uh, vor urma negocieri separate. Nu avem garantă, garantarea faptului că vom uh, finaliza prin a avea același set de uh, reguli. Vă mulțumesc pentru raportul dumneavoastră. Trecem acum la David Borelli, reprezentantul INTA. Nu este în sală, așa încât trecem la Comisia Buget. Doamna Ivana Maletici, care a redactat avizul, este în sală. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Domnule comisar Han, în discursul dumneavoastră Ați uh, vorbit despre domeniile în care IPA este cel mai important. Avem provocări noi și în ceea ce privește statele candidate și potențiale uh, candidate. Migrația, energia, schimbările climatice sunt astfel de provocări. Trebuie să ne asigurăm că există fonduri uh, suficiente în buget pentru a le face față. Uh, și planificarea strategică am înțeles că a fost uh, consolidată. Ce nu sunt însă de acord cu distribuirea fondurilor în funcție de prioritățile tematice și nu cu statele membre. Cred că este în continuare foarte important să avem uh, um, alocări indicative pentru state potențial candidate, utilizatorii fondurilor IPA, pentru că în statele în care nu există suficiente proiecte propuse, și uh, statele care nu au capacități suficiente trebuie să ne consolidăm asistența tehnică și din punct de vedere administrativ trebuie să, ne, să le permitem uh, delegațiilor uh, să um, ajute aceste țări să fie capabile să folosească aceste fonduri. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă Maletici. În numele Comisiei pentru Dezvoltare Regională, cum domnul Zeller. Vă mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor. Politica de aderare a Uniunii Europene se numără printre politicile de succes ale Uniunii. Mult multe state, mulți cetățeni au găsit în acest fel accesul în Uniunea Europeană ca procesul de extindere să continue, se bucură, se datorează um, instrumentului de preaderare pentru că mulți oameni văd, își văd viitorul în Uniunea Europeană. De altfel, procesul de aderare mergea nevoios în multe țări sau, în cazul Turciei, um, a suferit un regres uh, din cauza comportamentului guvernului. Mai ales în ce privește țările din Balcanii Occidentali, ajutorul uh, din partea Uniunii Europene trebuie transformat într-o abordare de jos în sus. Posibilitatea de transformare a politicii, de a transforma cooperare la nivel regional și macroregional între autoritățile locale și regionale, între statele membre, uh, trebuie consolidate pentru că în acest fel eforturile Uniunii Europene ar deveni vizibile pentru cetățeni. Pentru că la ora actuală acest lucru nu se întâmplă, după cum a subliniat domnul Fleckenstein. Politica de coeziune oferă numără, numeroase posibilități pentru cooperare, de pildă în extinderea instrumentului pentru vecinătate, cooperare și cooperare internațională. Sper că acest raport va fi adoptat mâine. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Țeller. Așa cum, în numele Comisiei Libe, doamna Valero. När vi nu antar det nya stödprogrammet för anslutningsländerna, IPA 3, så är det viktigt att inte återupprepa tidigare misstag. IPA 3 va trebui să nu repete erorile trecutului. Trebuie ca resursele să, resursele să fie cheltuite corect. Și uh, trebuie să nu uh, se genereze migrația pe plute din uh, Turcia a sirienilor care fug. Credem că mijloacele IPA trebuie să fie dedicate reformării statelor în pre-aderare, să le îmbunătățească capacitatea de absorție. Știm că Turcia este în conflict permanent cu vecinii săi. Trebuie să uh, ne concentrăm mai mult pe instituții democratice, pe statul de drept, în uh, libertatea justiție, uh, în uh, libertatea justiție, respectul minorităților, eliminarea marginalizării. Dorim ca în statele în preaderare să nu se acționeze în sens contrar principiilor Uniunii Europene, să nu se calce în picioare drepturile civile și libertățile fundamentale. Trebuie să exercităm un control mai uh, susținut. Mulțumesc, doamnă Valero. În numele grupurilor politice, dau întâi cuvântul lui Preda, PP. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru a continua dezbaterea pe care am purtat-o adinaur. Uh, IPA a scăpat de această voință de a pune totul în cadrul acest unui instrument uh, unic și uh, Uh, prietenul meu Panzeri făcea campanie pentru a pune și IPA în cadrul instrumentului financiar despre care tocmai am uh, vorbit. Uh, din fericire nu s-a întâmplat așa. Ignacio Salafranca și Knut Fleckenstein au făcut o treabă extraordinară pe acest dosar foarte important. Fondurile de preaderare sunt o investiție importantă pentru Balcanii Occidentali. Trebuie să stimuleze programul progrese clare și reversibile în uh, sectoare cheie legate de criteriile de la Copenhaga. Uh, susțin uh, filozofia generală a raportului și întărirea condiționalității asistenței financiare și în schimbarea majoră de abordare în ceea ce este IPA 3, prin adoptarea principiului partajării echitabile, va fi o, o, un stimulant în plus de responsabilitate pentru țările uh, uh, vizate. Uh, de asemenea, uh, trebuie uh, să luptăm pentru dezinstituționalizarea copiilor în țările beneficiare. Mulțumesc, domnule Preda, și acum, în numele S și D, Tonino Piciula. Hvala. Financiranje iz IPA treba predstavljati dugoročno. Mulțumesc. Finanțarea prin Instrumentul de preaderare ar trebui să fie o investiție pe termen lung în viitorul Balcanilor Occidentali, însă, din păcate, acest viitor e tot mai incert, având în vedere climatul politic din Uniunea Europeană, conflictele interne și alegerile care ne așteaptă. Dacă aceste provocări vor fi depășite, dacă e să fie depășite, uh, trebuie să le oferim statelor din Balcani posibilitatea de a îndeplini criteriile. Unele dintre ele, precum Monteneg- Muntenegru, au progresat cu negocierile și Albania, poate. IPA trebuie să rămână un instrument separat cu fonduri consistente pentru a uh, încuraja creșterea și dezvoltarea și pentru a sprijini drepturile omului uh, și drepturile fundamentale. Trebuie să consolidăm uh, capacitățile existente și să promovăm un schimb de bune practici între beneficiari și statele membre, pentru ca în acest fel să încurajăm relații de bună vecinătate. Știu că o parte din propunerile Comisiei Regii nu au fost acceptate. Cu toate acestea, le mulțumesc raportorilor și îmi uh, exprim acordul pentru acest raport. Vă mulțumesc, domnule Picula. Acum, pentru ecerare, cuvântul domnul Demesmacher. om eh, in te grijpen in de manier waarop de Am făcut apel la Comisie să abordeze modul în care Uniunea Europeană susține Turcia. Banii noștri nu au susținut democrația, nu au consolidat democrația în Turcia, din contră. Prin acest eh, IPA 3 și la evaluarea la mijlocul perioadei, am sporit condiționalitatea în aceeași abordare bazată pe performanță. Însă vă spun că uh, nu s-a întâmplat nimic cu regimul autocratic al lui Erdogan. Singurul, singura învățătură pe care am atras în ultimii ani este că ar trebui să nu ne gândim la extindere, ci la consolidarea politicilor de vecinătate. susținerea priorităților IPA, precum statul de drept, uh, Constituția, o bună um, guvernare și um, alinierea la um, achiul comunitar, reprezintă un cadru adecvat pentru acțiunea externă a Uniunii Europene. Mulțumesc foarte mult, domnule Demexmacher. În numele alte dau acum cuvântul domnului Chiuciuc. Aveți cuvântul. Thank you, Madam President. Mulțumesc, doamna președinte, domnule comisar, dragi uh, colegi, din 2007 uh, IPA a fost uh, principalul uh, instrument financiar care a susținut Um, cele șase state din Balcanii Occidental și Turcia. IPA 2 s-a axat uh, în mod strategic uh, pe uh, strategiile de țară, documente de planificare făcute pentru fiecare beneficiar pe o perioadă de șapte ani. În acest context, salut comisia, propunerea Comisiei de a crea IPA 3 pentru următoarea perioadă. De-a lungul anilor, IPA a fost un uh, instrument încunat de succes și eficient care a asigurat uh, coerența între UE și țările candidate. De aceea susțin uh, crearea IPA 3 cu accent pe migrație, drepturile fundamentale, statul de drept dezvoltarea socială, investiții pentru creștere și relații de vecinătate bună crearea IPA 3 trebuie să se facă nu numai uh, corelat cu prioritățile din strategiile